ich bitte um Aufmerksamkeit. Vă solicit puțin atenție. Vă rog să luați loc. Ich frage, ist man mit der Tagesordnung einverstanden? Vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Constat că da. Dacă sunteți de acord și cu conținutul proceselor verbale, constat că nu există obiecții. Uh, nu am comunicări din partea președintelui, ca atare trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune, bugetul general, Comisia Europeană. Raportoarea dorește să facă observații? Nu e cazul. Atunci putem trece la vot. Amendamentul 1 șache. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7. Pentru?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 EFDD has EFDD are un vot în plus. Să clarificăm acest lucru. S-a închis votul. ...47 pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri. Se adoptă. Sincere felicitări, doamne Ietemechi. Trecem la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 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 de voturi pentru, 5 împotrivă, 7 abțineri. Se adoptă. Deci, colegul Galer și cu mine ne-am uitat cartelele de vot. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul privind drepturile omului. Acum începe grosul activității. Domnul Panțeri, aveți vreo observație înainte de judecata noastră. Vă rog să fie liniște în sală. Și domnul Leeds este rugat să nu mai vorbească. Amendamentul 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se respinge. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vă rog. Se adoptă. 72 părți. Partea întâi, care începe cu cuvintele Among the Member States and. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 82 părți. Prima parte, cine este pentru prima parte, fără adausul din paranteză. Împotrivă. Abține, se respinge. Partea a doua, cred că nu mai are rost. Deci se respinge. Amendamentul 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 83. Două părți. Prima dată se folosesc termenii, se elimină specifically Manx Middle East countries. Pentru, împotrivă abțineri se adoptă partea a doua pentru împotrivă abțineri. Va trebui să verificăm electronic. S-a deschis votul. Grupul D are două voturi în plus. <laughs> Fleckenstein încearcă să folosească orice ocazie pentru a se impune. S-a închis votul. Se respinge cu 42 de voturi împotrivă. Amendamentul 84 în două părți același loc, partea întâi cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru. Împotriva abțineri. Cred că e aceeași majoritate, deci se respinge. 85-86, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89 două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 90 pentru, împotrivă, Verificăm. S-a închis votul.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 Compromisul 2. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 98. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104. Pentru, împotriva, Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. S-a închis 37 pentru, 27 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 106 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 123 pentru, împotriva abțineri se respinge, 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 126 pentru, împotriva abțineri, verificăm. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 35 pentru, 28 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. panțerii voturi pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru împotriva. împotriva Abțineri se respinge. 131 pentru împotriva abțineri se adoptă. 132 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm dacă doriți. să închis votul. Treizeci și unu Da, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abține, verificăm. S-a închis votul. 33 pentru, 30 împotrivă, o abținere se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 170 pentru, Mă iertați, spune președintele 140. Trebuie o altă pereche de ochelari. Deci pentru 140, pentru, împotriva, abține, se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 143 pentru, împotriva abțineri se respinge. 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abține, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 22 împotrivă, 10 abțineri. Se adoptă. 161 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă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 împotriva abțineri se respinge, 177 pentru, împotriva abțineri se respinge. 178, vă rog, verificăm 177 dacă doriți. S-a închis votul. Se respinge. 31 de voturi pentru, 32 împotrivă, 3 abțineri. Deci am văzut bine. 31 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, 3 abțineri, se respinge. Da. El nu are cartela de vot la el. Dar și dacă era egalitate, tot se respingea. 179 pentru. Îmi cer scuze, 178 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 32 de voturi pentru, 30 împotrivă, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm dacă doriți. 182. Verificăm electronic. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 30 împotrivă, o abținere se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 185 pentru, 185 pentru, Împotriva abțineri se adoptă compromisul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul, nu, amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm 196. S-a închis votul. 29 pentru, 34 împotrivă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 198, pe prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 24 pentru, 37 împotrivă se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 204 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 213 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 218 pentru, împotriva abține, se adoptă. 219 pentru, împotriva abține, se adoptă. 221 pentru, împotriva abține, se respinge. 222 pentru, împotriva abține, se adoptă. 223 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. 223. Verificăm. S-a închis votul. 35 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri verifică. Doste 26. S-a închis votul. S-a respins. 27 Henkel pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 228 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 231 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotriva verificăm. Acum s-a închis votul. 34 de voturi pentru, 26 împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 238 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 239 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 241 pentru, împotrivă. 241, 241. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. 34 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul 34 pentru, 29 împotrivă, 30 împotrivă. Se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 246 pentru, Verificăm. Avem colegi care au plecat. Se pare că șapte persoane nu au votat. Acum s-a închis votul. Se respinge. 30 la 30. Chiar 30 pentru 31 împotrivă. Bun, oricum. 247. Pentru? Împotrivă? Abține. Aceeași majoritate se respinge. Cine este pentru 246? Haideți să verificăm. Se pare că cineva a fost nehotărât. 246. 246. Cine este pentru? Împotriva. Abține se respinge. 247 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 242 pentru. Împotrivă abține, se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 35 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 34 pentru, 29 împotrivă se adoptă. Amendamentul 251. ...251 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 255 pentru, împotriva abțineri se respinge, 256 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 257 pentru, împotriva abțineri se respinge, 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 260 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 261 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 262 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 27 pentru, 35 împotrivă se respinge, 264 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 265 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 266 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 267 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 268 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 269 pentru, împotriva abțineri se respinge, 270 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 271 pentru, împotriva abțineri, deci 271 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 32 împotrivă se adoptă. 272 pentru, împotriva abțineri se respinge. 273 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 274 pentru, împotriva abțineri se respinge. 275 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 280 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 278 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 31 de voturi pentru 30 împotrivă se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. patru. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 29 împotrivă se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 286 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 287 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 288 pentru împotriva abțineri se adoptă. 289 două părți. Prima parte fără ispeșelii, cea de-a doua cu ispeșelii. Deci cine dorește fără ispeșelii? Partea întâi. Pentru. Iar acum pentru ispeșelii. Cine e pentru? Întotdeauna știam că PP-ul este especially, dar se pare că n-au fost suficiente voturi, să respinge. Partea a doua s-a respins. Doriți să verificăm electronic partea a doua? Vă rog. Pentru especially. S-a închis votul. 23 pentru 33 împotrivă se respinge. 291 pentru, împotriva abțineri se respinge 290 pentru, împotriva abțineri se respinge. 292 pentru, împotriva abțineri se respinge, 293 pentru, împotriva abțineri se respinge, 294 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 295 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 296 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 296. S-a închis votul. 36 de voturi pentru 28 împotrivă se adoptă. 297. Prima parte. Pentru. Împotriva abține. se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abține. se respinge. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 301 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 302 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 304 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Se respinge. 306 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 307 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 308 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 309 pentru, împotriva abțineri se respinge. 310. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotriva abțineri încă o dată, cine este pentru partea a doua amendamentului 310? Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 30 pentru, 33 împotrivă se respinge. 311 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 312 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 313 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 314 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 315 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. S-a închis votul. 31 pentru 30 eh, și 3 împotriva. Se respinge. Văzut. 316. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 332 pentru 23 împotriva se adoptă 324 pentru împotrivă abține se respinge 325 pentru împotriva abține se adoptă primul rând al uh, grupului E și D nu mai participă la vot 326 pentru 626 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 328 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 329 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 331 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 332 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 366 uh, Se pare că s-a rezolvat. Nu, ajungem la 333. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 335 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 336, 37, 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La PP este un vot în plus. S-a închis votul. 28 de voturi pentru 36 împotrivă se respinge. 339 pentru, împotriva abține se respinge, 340 și 41 pentru, împotriva abține se respinge, 342 pentru, împotrivă, Abțineți. 342 pentru. 342. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a închis votul. 343, <laughs> să nu mai vorbim despre cazul precedent. S-a închis votul. 343, cine este pentru? Împotrivă. Aș vrea să verificăm electronic. 343. S-a închis votul. 11 pentru 49 se respinge. 344. Pentru, împotrivă, abține se respinge. 345 pentru, împotrivă, abține se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 346 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 349 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? 349. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 33 împotrivă se respinge. 350 pentru, împotriva abține se adoptă, 351 pentru, împotriva abține se adoptă, 352 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 353 pentru, împotriva abține, se adoptă. 354 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 357 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 355. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 356 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 358 pentru, se pare că nu trebuie să supunem la vot. 359 pentru, împotriva abțineri se adoptă 360 pentru, împotriva abțineri se adoptă 361 pentru, împotriva abțineri se adoptă 362 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă 367 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 368 pentru, împotriva abțineri se respinge. 369 pentru, împotriva abțineri se respinge. 370 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 68 cu o serie întreagă de amendamente care sunt identice ce grup ciudat s-a strâns aici. Va trebui să ne lămurim despre ce e vorba aici, de fapt. Cine este pentru aceste amendamente? Alăt Marie, Giambaschi, Cip, Henkel, Șoprat și Micolașic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți, se respinge. 378. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 380 pentru, se pare că 381 supunem la vot pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 382 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 383, 384, 385, 386. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 387 pentru. Împotriva. A, se respinge. 388 pentru. Împotriva. Se respinge. 389 pentru. Împotriva Abțineri se respinge. 390 pentru împotrivă, abțineri, verificăm, cred că s-a adoptat. 390. S-a închis votul. 35 pentru, 29 împotrivă se adoptă. 391 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă 392 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 397 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 398 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 399 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 400 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 404 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Nu a fost foarte clar. S-a închis votul. Douăzeci pentru, chiar 21 pentru, 34 împotrivă se respinge. 405 pentru, împotrivă abține, se adoptă 406 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă abține, se adoptă 412 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog. Patru treisprezece. Verificăm. S-a închis votul. 33 pentru 29 împotrivă se adoptă. Deci a fost 413. Trecem la 414 pentru împotrivă. Abține. Cred că e aceeași majoritate pentru. 415 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. 416 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...418 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 419 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 422 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 420 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 423 pentru, împotriva abțineri se respinge. A fost 423, trecem la 424 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că s-a respins. S-a închis votul. 32 pentru, 33 împotrivă s-a respins. 425 pentru, 425 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 434 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 431 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 429 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 428 pentru, nu, e caduc, nu, supun la vot 428 pentru, împotrivă, se adoptă. 427 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 430 pentru, împotriva abținea se adoptă. 433 pentru, împotriva abținea se adoptă. 436 pentru, împotriva abținea se adoptă. 432 pentru, împotriva abținea se adoptă. 437 pentru, îmi cer scuze, spune președintele 437 pentru, împotrivă. Se adoptă. 435, o chestie lingvistică, 438, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 439 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Nu, mă scuzați, se adoptă. Verificăm. 439 verificăm. S-a închis votul. Deci două de voturi pentru 31 împotrivă se adoptă. 440. Caduc. 441 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 442 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 444 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 445 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 446 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 447 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 448 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 449 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 450 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 451 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 452 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 29 împotrivă se adoptă. 453 și 455 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 456 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 457 pentru, împotriva, se adoptă. 458 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 459 pentru, împotriva, abțineri. Încă o dată 459 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 460 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 463 pentru, și Împotrivă. Abțineri se adoptă. 462 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. 464 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. 465 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. 466 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Treizeci două de voturi pentru 32 împotrivă se respinge. șapte prima parte, cine este pentru? Împotriva abține, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 468 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 469 pentru, împotrivă, 469 pentru, împotrivă. Se adoptă. 470 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 28 pentru, 32 împotrivă se respinge. 471 pentru, împotrivă. Abțineți, se respinge. 472 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 473 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 474 pentru, împotriva abține, se adoptă 475 pentru, împotriva abține, se adoptă 476 pentru, împotriva abține, se adoptă 477 pentru, împotrivă, abține, se respinge 478 pentru, verificăm 477. S-a închis votul. 29 pentru 36 împotrivă se respinge. Doamna Lochpiller, ar trebui să aveți mai mare încredere în mine. 478 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 479 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 485. ...486, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru,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 Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. 42 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Aici va trebui să verificăm electronic, pentru că nu a fost deloc concludent. 43. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 30 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 44 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva abțineri se respinge. 462 părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 48 pentru, împotrivă, abțineri verificăm.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 S-a închis votul. 33 pentru, 20, 28 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge 3 pentru, împotrivă se adoptă 4 pentru, împotrivă abțineri. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 31 împotrivă se adoptă, 5 pentru, împotriva abține se adoptă, 6 pentru, împotriva abține se adoptă, 7 pentru, împotriva abține se adoptă, 8 pentru, împotriva abține se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, dar se adoptă de asemenea. 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 33 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 pentru,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 împotriva abțineri se respinge, 27 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV opinii. Putem vota în bloc primele 4. Bun. DV1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV2 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV3 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, verificăm. Știam de mult, spune președintele.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 împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, verificăm electronic 20. S-a închis votul. Da, 11 pentru 49 împotrivă se respinge. Chiar 50 împotrivă. 51. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Aviz Comisia pentru Femei. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Încearcă să scrie un propriu raport. De la 5 până la 16 sunteți de acord să votăm în bloc? Nu. De la 5 la 13. Cine este pentru? Mm, nu se... De la 5. Pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Se respinge. 7 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva abține, se respinge 14 pentru, împotriva abține, se respinge 15 pentru, împotriva abține, se respinge 16 pentru, împotriva abține, se adoptă 17 pentru, împotriva abține, se adoptă 18 pentru, împotriva abține, se adoptă 19 pentru, împotriva abține, se respinge 20 pentru, împotrivă, abțineri, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, verificăm. Să închis votul.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 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă,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 34 de voturi pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 51. Bun. Trecem la 52. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Doamnelor și domnilor, găsesc că nu am colaborat bine dacă o comisie care nu trebuie să redacteze decât un aviz ne propune atâtea apendamente eh, cât ar constitui un raport în sine. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, 8 împotrivă. Chiar cu 50 de voturi pentru. Sincere felicitări domnului raportor. Bine? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion vot minoritar grupul ECR. Da, fracțiunea ASEAN va avea un vot minoritar. So. Will ich jetzt vorweg sagen, einen Brief geschrieben. Am primit o scrisoare din partea unor colegi în legătură cu punctul următor de pe ordinea de zi.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 Ich bitte, Platz zu nehmen, please. Loc. Cei care nu doresc să rămână în sală sau vizitatorii sunt invitați să părăsească sala. We Ja. Vorher?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 Hmm? 15 minutes is fine? Yeah. Dear colleagues, meine Damen und Herren, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, salut prezența în mijlocul nostru a președintelui Comisiei pentru Afaceri Internaționale a Dumei de Stat, a Adunării Federale a Federației Ruse, Alexei Pușcov. Nu este pentru prima dată Uh, oaspete al Parlamentului European, deci noi putem să uh, privim această întâlnire ca fiind o continuare a discuțiilor noastre. Domnul Pușcov avea o intervenție de 15 minute, după aceea ne rămân 45 de minute pentru uh, întrebări și răspunsuri, astfel încât să putem da cuvântul unui număr cât mai mare de colegi. Noi purtăm această discuție într-o perioadă deosebit de tensionată. Săptămâna trecută am participat la conferința pentru securitate de la München. Am mai avut și alți colegi din uh, comisia noastră participanți la această conferință și am constatat cu toții că trăim niște zile decisive nu era atât acută situația în momentul în care noi v-am adresat invitația să veniți în mijlocul nostru. Wir wissen, dass diese Spannung so Știm că tensiunile sunt uh, deosebit de mari. Sperăm să mai poată să aibă loc uh, discuții la Minsk. Mulți spun că ar putea fi ultima șansă pentru a se ajunge la o soluție pașnică a conflictului înainte ca eventual să fie furnizate arme. Uh, uneia din părți, dar Parlamentul European uh, susține ideea respectării uh, dreptului internațional uh, și anexarea Crimeei o considerăm o încălcare a dreptului internațional. Noi sperăm să se implementeze acordul de la Minsk și sperăm ca Rusia să nu îi mai susțină pe separatiștii din estul Ucrainei uh, să poată fi stăvilite în felul acesta conflictele armate din estul Ucrainei, pentru că ele constituie o lovitură pentru acordul de la Minsk. Dar doresc și să subliniez că Parlamentul European își dorește, de fapt, să mențină relații bune cu Rusia și noi am fi dispuși să renunțăm la sancțiuni dacă ar progresa uh, negocierile și dialogul. Sperăm uh, ca în felul acesta să uh, nu să dispară efectele negative asupra economiei ruse să se răstăblească dreptul internațional și noi credem că trebuie respectat acordul de la Helsinki, Carta de la Paris uh, și să se respecte integritatea teritorială a Ucrainei. Și în mod special să se respecte dreptul suveran al fiecărui stat de a încheia acorduri cu parteneri străini. Uh, Alexei, noi am discutat uh, de mai multe ori și uh, cea mai mare grijă a mea este că nu se poate argumenta cu interese istorice sau uh, cu ideea că minoritățile uh, sunt subjugate în Ucraina, pentru că acest lucru ar fi trebuit să fie rezolvat atunci uh, de către Consiliul Europei. Deci este uh, importantă respectarea integrității teritoriale și suveranității statelor. Suntem în secolul 21, nu putem reveni la situații conflictuale de, de acum sute de ani din Europa. Deci uh, este vorba despre o chestiune esențială pentru pacea europeană. Uh, ca atare trebuie să reluăm dialogul pe aceste baze pentru a garanta securitatea în Europa. Și aș sunt de părere că evaluările eronate legate de uh, partea adversă nu trebuie să constituie argumente uh, pentru a încălca principiul suveranității unui stat. Din acest punct de vedere, asemenea argumente și pentru noi nu sunt acceptabile. Așa vedem noi lucrurile într-o manieră lucidă și sper că vom redobândi capacitatea de a dialoga pe baza respectării statului de drept, dreptului internațional, în spiritul și spre binele popoarelor noastre. Alexei, ai cuvântul.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 am acceptat această invitație a lui Elmar Brock, pe care îl știu de ceva timp, chiar dacă știu că în Parlamentul European există o majoritate care care are o poziție bine rădăcinată pe baza acestui subiect, deci nu este probabil ușor să vorbesc în fața acestui public. Mi-ar fi fost mai ușor să nu vin și să mă scutesc uh, de unele critici la care mă aștept. Pe de altă parte, chiar dacă lucrurile sunt încărcate emoțional și și traversăm o perioadă în care acuzațiile domnesc în politică, cred că ar trebui să începem de la zero. aici vreau să subliniez disponibilitatea Angelei Merkel și a lui François Hollande de a începe de la zero în fața unei situații care ne-ar putea scăpa complet din mână. Iată de ce am venit la Strasbourg acum și iată de ce iau cuvântul în fața dumneavoastră. Nu doresc să încep un război ideologic cu dumneavoastră sub nicio formă. Nu doresc nici să fac să acceptați poziția Rusiei, nici acesta nu este scopul meu, Există un proverb în franceză care spune că propovăduiești în fața celor uh, credincioși. E greu uh, să propovăduiești în fața celor care sunt deja convinși, sunt credincioși într-o altă religie, sunt convinși de un alt punct de vedere, dar vreau să vă aduc atenția, să vă aduc atenția, în atenție o chestiune care, după părerea mea, necesită o abordare comună, nu numai acuzații, învinuiri, care nu, vor duce, nu ne vor duce nicăieri. Reuniunea de la Kiev, și reuniunile de, reuniunile de la Kiev și de la Moscova sunt de acest, din acest motiv foarte importante. Sunt importante fiindcă acest război nu duce nicăieri. Iar acest război uh, ar putea continua mocnit multă vreme. Așa cum se întâmplă de la începutul lunii septembrie până la începutul lunii ianuarie, cu Uh, izbucniri pe aici pe acolo. În egală măsură, ar putea să devină un, un război care să capete amploare și să reprezintă o problemă la adresa securității europene. SUA se gândește la posibilitatea de a trimite armament în Ucraina. Această evoluție este periculoasă. Sunt de acord cu François Hollande, care a spus că dacă se va întâmpla acest lucru, ar începe cu adevărat războiul și știm cum încep lucrurile astea. Mai întâi se trimite, se trimite armament, după aceea uh, consilieri militari, trupe care să-i apere pe aceștia și apoi avem victime și se declanșează războiul pe scară largă. Așa ne-a arătat istoria, istoria, așa a început uh, războiul din Vietnam. A început cu uh, un transport de armament, după care a izbucnit războiul pe de-a întregul. Situația deci este primejdioasă. Și nu cred că altfel președintele Franței și cancelarul german uh, și-ar fi asumat această sarcină grea de a se ocupa de această inițiativă cu abordare atât de serioasă, precum o fac acum, este important să se înceteze lupta acum fiindcă mulți oameni sunt pașnici și mulți oameni mor în Ucraina. Iar ideea că acești oameni sunt uciși de insurgenți este în mare parte neadevărată. Să vă dau niște cifre pentru ultima săptămână la Donetsk. 105 clădiri de locuințe au fost distruse. Trei spitale, două școli, două grădinițe, 37 de persoane ucise și 100 persoane rănite. Și nu au făcut uh, insurgenția asta, fiindcă ei controlează Donetsk. De ce ar face ei așa ceva? este rezultatul unui schimb. Partea ucraineană vă va prezenta propriile cifre. Bineînțeles, nu spun că există îngeri și demoni în acest război, dar spun că acest război trebuie încetat, fiindcă cifrele oficiale arată că 5300 de oameni au murit deja, cifrele ONU și o avem până acum 10.000 de răniți. Serviciile secrete germane dacă avem încredere în domnul Algemainer, au publicat alte cifre. 50.000 de morți în Ucraina, dacă numărăm și uh, soldații și civilii. Iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Ce facem de acum încolo? Vrem să se înmulțească această cifră? Sau vrem să găsim o soluție, o ieșire din acest război? Din păcate, aceste lupte, fără, fără amestec politic la nivel internațional, ar putea continua mult timp. După cum știți, războaiele nasc radicali, persoane care doresc să lupte până în pânzele albe. În rândul insurgenților la Kiev, bineînțeles, asta se întâmplă tot, se întâmplă tot timpul. Și ei sunt extrem de convinși de veridicitatea credințelor lor. Dar mă întreb, care va fi finalul pentru Ucraina? Insurgenții vor reuși să pună mâna pe Kiev? Nu vor reuși. E clar. Și nici nu-și doresc asta. Ce înseamnă a lupta până în pânzele albe până pentru Kiev? Uh, se va, se va stârpi celula insurgenților? Vor fi vor fi eliminați cu toți? Nu cred că se poate face acest lucru. Au fost două ofensive în august, septembrie și ultima în ianuarie asupra Chievului, iar uh, un status quo în acest război. Nu există o soluție militară. Nicio parte nu uh, poate nu poate da lovitura decisivă celelalte părți. Ar fi simplu să spunem că lucrurile sunt al, în alb și negru. Kiev alb, insurgenții negru. Săptămâna trecută, Parlamentul uh, ucrainean a adoptat o rezoluție în care numea Rusia agresorul, o țară care uh, desfășoară o ofensivă de agresiune în Ucraina. Vreau să vă întreb, câte țări agresive primesc sute de mii de refugiați pe teritoriul lor. Dacă Rusia este uh, agresorul, de ce uh, zeci de mii de uh, persoane din Ucraina și-au găsit refugiul în Rusia? Nu se potrivește. De ce? Pentru că acești oameni sunt majoritate ruși și se simt mai în siguranță pe teritoriul rus. 150.000 de persoane au părăsit această zonă și s-au refugiat în alte orașe și zone din Ucraina. Deci atât se cască o prăpastie chiar și în Ucraina de Est. Unii uh, sunt de partea uh, Ucrainei, ar vrea să rămână în Ucraina, alții doresc să-și caute salvarea în Rusia. Și fiindcă lucrurile nu sunt alb-negru, e nevoie de o soluție politică tocmai fiindcă avem, încă acolo, în Ucraina de Est, trăiesc șapte milioane de oameni. Trebuie să ținem cont de părerea lor. Iată de ce se pune problema statutului viitor al acestui teritoriu, iar această problemă este cheie pentru soluționarea situației actuale. Nu putem să spunem că, le, că soarta lor trebuie să fie hotărâtă doar la Kiev. Criza ucraineană, din păcate, a devenit acum una internațională, nu mai este una internă. Soluția nu mai poate să fie internă. Din păcate, criza a căpătat amploare. Iar uh, statutul reprezintă punctul de plecare de la care putem ajunge la o pace de durată, nu doar un armistițiu care mai apoi ar putea fi încălcat într-o săptămână, două, trei, ci o pace de durată, fiindcă cei care locuiesc acolo, care trăiesc acolo, trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește statutul care le-ar garanta lor drepturile și ambițiile. Nu putem să hotărâm noi peste capetele lor. Când de la Kiev ni se spune, auzim același vechi refren, Ucraina va rămâne o țară unitară. E bine, da, e dreptul lor să spună asta. Dar haideți să spunem lucrurile pe nume. O țară unitară. Acesta este răspunsul pe care, de care avem nevoie întotdeauna când facem față provocărilor uh, multiculturale, sociale. Și în Serbia spunea unii radicali că Serbia ar trebui să rămână o țară unită, unitară. Și unde ne-ar fi adus acest lucru? Dacă ar fi existat un statut federal pentru Kosovo, lucrurile s-ar fi întâmplat altfel și poate ar fi murit mai puțin oameni în Iugoslavia. Nu spun că trebuie să devină Ucraina o federație, chiar dacă mi se pare o idee bună. Asemenea, și mie, asemenea multor uh, politicieni europeni. Iată, Germania este o federație și Rusia și SUA. Deci, uh, o federație, federația este o structură foarte bună. Dar Spun în continuare că această zonă trebuie să aibă un statut special care să fie acceptat de milioanele de oameni care locuiesc acolo. Nu putem să hotărâm noi asta la Moscova, la Kiev, la Washington sau la Bruxelles, ci trebuie să întrebăm pe cetățeni ce doresc. Ei sunt cei care trebuie să hotărască statutul pe care și-l doresc. Regiunea Donbass trebuie să rămână a Ucrainei, sigur, dar uh, după ce s-a întâmplat, după, după tot ce s-a întâmplat, după uh, luptele de acolo, nu putem să-i spunem uh, Chievului, da, aveți stat unitar, faceți ce veți. Răzbunarea se va uh, manifesta și uh, vor exista și se vor uh, Uh, uh, se vor întreprinde acțiuni ilegale împotriva celor de acolo. Deci trebuie să le dăm oarecare siguranță celor de la Donbass. Iată de ce trebuie să nu precupețim niciun efort. E limpede că guvernul ucrainean are legături uh, foarte strânse cu multe capitale europene. Dacă încetarea focului de partea ucraineană este garantată de puterile de țările europene, de Uniunea Europeană, mă rog. Asta ar fi o soluție. În ceea ce ne privește, bineînțeles, și Rusia poate exercita oarecare influență asupra insurgenților pentru ca, pentru ca acest, această încetare a focului să fie una de durată și nu un armistițiu ce va fi încălcat imediat. Iar aceste garanții care sper să fie avute în vedere sau acceptate la Minsk, miercuri, pot fi temelia unor, unor evoluții politice bune. Dar nu e ușor. Vă Amintiți cât de mult a durat să se soluționeze problema Kosovului în Europa? Nu am fost de acord cu soluția. A durat 10 ani, dacă vă amintiți. Nu putem să ne așteptăm la soluții peste noapte. Dacă se pune capătul, capăt războiului, dacă se ajunge la o soluție politică, cel puțin ar însemna că nu mai mor oameni și deja această soluție este uh, meritoasă. Iar, dacă, iar apoi, uh, indiferent cât va dura, 2, 3, 4 ani, trebuie să continuăm. În astfel de crize, așa cum v-am spus, nu există soluții ușoare. în ciuda situației critice cu care ne confruntăm la ora actuală. Vreau să vă spun că noi nu considerăm că Uniunea Europeană ar fi dușmanul nostru, chiar dacă se spune adesea acest lucru în presă. Noi nu credem asta. Noi considerăm că Uniunea Europeană face parte din același continent, unde, unde face parte și noi. Și am auzit că parteneriatul strategic între Uniunea Europeană și Rusia s-a terminat. Acesta este mesajul pe care l-am primit de la Bruxelles. Și chiar dacă este adevărat, chiar dacă s-a încheiat, nu înseamnă că s-a terminat cu Uniunea Europeană sau cu Rusia. Noi trebuie să conviețuim pe același continent. Iată de ce cred că e, e, că ar trebui, nu că ar trebui, este, este imperios pentru noi să depășim aceste, eh, acest joc al învinuirilor și să vedem cum putem soluționa această situație, fiindcă altfel lucrurile ne vor scăpa de sub control și situația va fi primejdioasă. Vă mulțumesc! We have not much time. Uh, I would propose that Președintele, aș propune ca mai întâi coordonatorii câte un minut și jumătate, după care, în funcție de timpul care ne-a mai rămas, fiecare coleg câte un minut. Și se încheie aici lista de oratori. Mai întâi, domnul Preda. Mersi, infiniment, monsieur président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Je suis content que vous êtes sunt uh, bucuros pentru că sunteți printre noi în această seară. Din păcate, colegul nostru raportor pentru Federația Rusă nu a putut uh, să aibă un dialog în țara dumneavoastră pentru că i-am spus domnului Bertis, care trebuia să meargă la Moscova, i s-a semnalat faptul că nu este binevenit pe teritoriul Federației Ruse, chiar dacă nici măcar nu are nevoie de o viză. Deci, eu mă bucur acum de prezența dumneavoastră și sunt oarecum trist de faptul că nu vreți să lansăm și o dezbatere de natură ideologică, pentru că am văzut în intervențiile dumneavoastră referitor la ideologie, mai ales la sfârșitul lunii ianuarie, când a spus în mod foarte clar că ideologia Occidentului sau ideologia liberală este de fapt un fel de totalitarism și am fi putut să lansăm totuși o adevărată dezbatere care ar fi putut să ne permită să înțelegem care este poziția dumneavoastră și preluată și de domnul ministru Lavrov acum câteva ore. Dânsul spunea pe șleau că Crimea s-a alăturat Rusiei prin propria sa dorință de a face acest lucru, că nu sunt trupe rusești în Ucraina și că toată această serie întreagă de afirmații pe care le cunoaștem deja din anii 50-60, vă amintiți, nu? Războiul rece, domnule Pușcov. E un comportament care se repetă și cred că tocmai problema provine din natura regimului politic de la dumneavoastră. Nu, nu putem să vorbim despre parteneriat strategic, pentru că regimul dumneavoastră este un regim care merge înspre militarizare. Vă doriți să aveți război, pentru că dacă, dacă n-ați vrea război, ar fi pur și simplu foarte ușor să opriți acest lucru. Nu Europa are o răspundere, nu Chievul are o răspundere, ci dacă dumneavoastră doriți să opriți război, așa cum ați afirmat, păi vă rog să și faceți acest lucru, pentru că aveți posibilitatea de a face acest lucru. Și cred că momentul acesta este foarte grav, foarte serios și a venit exact uh, clipa în care puteți să dați dovadă de uh, uh, bună credință și să luați măsurile necesare pentru a pune capăt ostilităților, după care vom avea ocazia să discutăm de co- despre cooperarea noastră. Mulțumesc pentru atenție! Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, sunt absolut de, aco- de acord cu invitația domnului Brock pentru dumneavoastră de a veni, de a discuta cu noi și e clar că trebuie să punem capăt istilităților. Este primul obiectiv Uh, noastră v-ați referit la anumite amenințări de securitate față de Europa și care ar putea să devină majore și cred că ne aflăm deja în această situație, așa că sunt de acord cu felul în care dumneavoastră ați prezentat dezbaterea. Însă, domnule Pușcov, punctul de vedere pe care ne-l explicați dumneavoastră e foarte diferit de cel explicat de domnul Putin sau de domnul Lavrov la televiziunea rusească uh, în momentul în care au fost, li s-au adresat întrebarea ce au de spus despre Uniunea Europeană. Și vreau să vă spun că Vrem să avem un dialog odată ce partenerii noștri sunt deschiși către acest dialog, însă nu asta am auzit din partea Moscovei. Cum vă puteți explica dumneavoastră această lipsă de dorință de dialog și cum o putem îmbunătăți? E clar că trebuie să găsim o soluție pașnică dar nu știu în ce fel acest lucru ar putea fi compatibil și cu erorile pe care le face guvernul dumneavoastră uh, și încercările de a ajunge la un acord împreună cu, uh, cu Kievul. Uh, am vorbit despre integritate și asta e foarte clar pentru mulți dintre noi. În momentul de față, Federația Rusă nu și-a preluat toate angajamentele în ceea ce privește integritatea. Care e răspunsul dumneavoastră la astfel de afirmații? Mi se pare destul de ciudat, domnule Pușcov, uh, că dumneavoastră ați evocat soluția găsită pentru Kosovo, în timp ce guvernul dumneavoastră a avut un punct de vedere total diferit la momentul respectiv. Mi s-a expirat timpul alocat pentru intervenție, așa că mă voi opri aici. Uh, thank you, uh, Mr. President. Uh, Mr. President. Well, uh... Domnul Țanac, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pușcov, din partea ECR, e adevărat, uh, din păcate că relațiile cu Uniunea Europeană și relațiile bilaterale cu Regatul Unit și Rusia sunt aproape în același stat ca după războiul rece. Și E clar că aici vorbim și despre procesul de anchetă referitoare la omuciderea domnului Litvinenko. Acum, așa cum a spus președintele dumneavoastră în, în, față de agenda aceasta de, de revanșă pentru a, a anexa aceste teritorii și faptul că s-a vorbit de o agresiune militară împotriva unei țări pașnice precum Ucraina, noi astfel descriem această atitudine ca fiind o atitudine, un comportament uh, propriu jumătății secolului trecut. Uh, Acum, noi ne-am dorit o soluție diplomatică, dar e clar că s-au lansat noi discuții și dezbateri la Minsk, care par să se desfășoare destul de bine și de lin. Dar am impresia că prezența dumneavoastră și a domnului Putin și a militarilor în Lugansk, în Donetsk, uh, nu vor ajuta la buna desfășurare a acestor uh, dezbateri, acestor uh, discuții. Și am înțeles că există artilerie rusească chiar la frontieră. Și în țara mea, ca și în țara dumneavoastră, am semnat acordul de la Budapesta din 1994. Dacă acum țara dumneavoastră revine asupra acestui angajament și tratează în mod diferit dosarul de la Minsk și creează un adevărat coridor uh, de-a lungul Crimeei cu acces la porturi, după părerea mea e nevoie de sancțiuni economice și cred că trebuie să avem uh, o intervenție și din partea companiei SWIFT în ceea ce privește uh, conturile rusești în străinătate. E clar că uh, trebuie să uh, acordăm Ucrainei mijloace militare suficiente pentru a se apăra. Toată lumea a vorbit despre insurgenți, despre rebeli, însă dumneavoastră aveți oarecare influență asupra lor. Întotdeauna președintele dumneavoastră și-a dorit un teritoriu panslavic, care să includă și Ucraina, însă mie mi se pare că acest uh, acord de cooperare între UE și Federația Rusă deocamdată este pur și simplu terminat în condițiile actuale. Thank you, Chairman, indeed. Mr. Pushkov. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pushkov, președintele, domnul Putin, pe data de 17 uh, aprilie 2014, la o lună după anexarea Crimeei, a spus în felul următor și citez. Aș vrea să vă amintesc tuturor că ceea ce s-a numit Nova Rasia, Lugansk, Donetsk, Kharkov, Nicolaev, Odessa, nu, sunt, nu erau, nu aparținau Ucrainei la momentul respectiv. Centrul acelui teritoriu era de fapt nu fost. Rasisc. Deci, e clar că regiunea se numește Novorasia. Din câte înțeleg eu, Novorasia este parte dintr-un concept mai extins, și anume lumea rusească, Ruski Mir. Domnule Pușcov, unde începe Novorasia și unde se termină Ruski Mir, lumea rusească, după părerea dumneavoastră? Și în al doilea rând, există niște aranjamente între Federația Rusă și milițiile pe care noastră îi numiți rebeli în virtutea cărora dumneavoastră furnizați tot felul de uh, armamente uh, care să le permită să se apere împotriva intervențiilor din partea statului ucrainean. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și în final, putem să să ascultăm un punct de vedere al unei persoane care vine din Rusia, pentru că eu până în prezent tot ce am ascultat și tot ce am auzit, pur și simplu m-am fric- fricoșat. Colegii din partea AFET, care au spus că dumneavoastră, de fapt și de drept, uh, uh încurajați soldații să meargă în Ucraina, să combată acolo, uh, că sunteți foarte răi, că aveți tot felul de interese, că furnizați arme și așa mai departe. Uh, dar eu cred că a venit momentul să dăm cuvântul și Rusiei, să vedem dacă, într-adevăr, interpretările colegilor noștri sunt corecte. Și am o întrebare. Am observat faptul că din part, am, întrebarea este următoarea față de dumneavoastră. Aveți cumva impresia că există țări europene care ar dori să intervină și să contribuie la această soluție de pașnică a conflictului? Și cum anume am putea face acest lucru? Și cum anume uh, uh, am putea, ar putea considera Rusia o eventualitatea, posibilitatea ca Statele Unite ale Americii să furnizeze armament Ucrainei. Mulțumesc. Herr Kollege diesem Ausschuss sind alle. Domnule Cuzo, în această comisie toată lumea a putut să ia cuvântul, inclusiv ambasadorul Rusiei așa ca și membrii delegației domnului Carus, vă rog să nu creați impresia că nu dăm șansa să intervină în Parlamentul European, să intervine. Doamna Harms are cuvântul like the opportunity. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să profit de ocazia pentru a adresa o întrebare direct domnului Pușcov. Până în prezent nu am fost, n-am avut ocazia să discut cu colegi ruși în Moscova, pentru că nu am putut călători înspre Rusia. Am fost oprită la aeroportul din Șeremetiev. Și acum aș dori, într-adevăr, să aflu, după introducerea pe care ați făcut-o, de ce acordul de la Minsk nu a funcționat. Pentru că tot ceea ce a spus dumneavoastră, tot ceea ce a fost posibil plecând, era posibil plecând de la acordul de la Minsk. Și aș vrea să știu um, dacă sunt discuții și dezbateri în Duma referitoare la situația din Ucraina în uh, intervenția dumneavoastră ne-ați lăsat impresia că nu există niciun fel de implicare a Rusiei în conflict, însă trebuie să vă spun că am oarecare îndoieli. Pentru că sunt multe voci dinspre Rusia astăzi, uh, spre exemplu doctori militari care spun că există, sunt soldați ruși acolo care luptă în Ucraina, dar ei luptă ca și voluntari și sunt fotografii care circulă și care arată uh, camioane rusești, armată rusească, așa că, sincer, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Când Duma, când Kremlinul au ajuns la un acord în ceea ce privește uh, acesta fixat acum câteva luni de zile la Minsk. Și până unde va trebui să mergeți dincolo de acest acord de la Minsk în ceea ce privește teritoriile, iar în acest context aș vrea să subliniez încă o întrebare foarte serioasă uh, adresată și de colegii mei din partea liberalilor. Grazie Presidente, grazie anche Presidente Pushkov. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și președintelui Pushkov pentru prezența sa printre noi, pentru că îmi imaginez că nu e foarte simplu în acest context să fie prezent alături de noi. Sunt de acord cu ceea ce ați spus adineori. E adevărat, nu putem să spunem unii sunt îngeri, alții sunt diavol. Nu. Nu e un război înalt și rece. Și, de altfel, Platon spunea că prima victimă a războiului întotdeauna este adevărul. Analiza dumneavoastră ne-a uh, lăsat impresia că nu se poate găsi o soluție de natură militară. Nici o parte nu-și poate impune voința în mod militar și nici măcar nu am putea accepta nici noi din partea europeană sau oricine altcineva să acceptăm o soluție de tip militar. Eu cred că aici e pur și simplu o, o, o confruntare între o superputere și o altă putere care aspiră să redevină un actor global uh, major. Acum întrebarea mea este următoarea. Plecând de la această situație, dacă ar exista o propunere de statut de autonomie consolidată, autonomie întărită pentru această regiune, cum uh, există, spre exemplu, pentru o regiune în Italia, uh, și chiar și cum spunea și dumneavoastră, Adinau, referitor la o soluție de tip federal. Care este opinia Kremlinului atunci? am putea într-adevăr să sperăm uh, la obținerea unei soluții durabile care să fie și aplicabilă ulterior pe termen lung? Grazie, președinte. Anche... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să preiau evaluările pozitive ale colegilor referitor la prezența domnului președinte Pușcov în comisia noastră. Relațiile UE-Federația Rusă sunt deosebit de importante. Asta mă interesează pe mine. Evident că există anumite considerații care sunt legate de actualitate și care ne îngrijorează pe toți, dar toate aceste lucruri trebuie să fie analizate într-un context, plecând de la faptul că relațiile dintre UE și Federația Rusă sunt destul de slabe. Pentru că această, această inițiativă a președintelui francez și a cancelarului german, e bine, această inițiativă lasă pe tușă pe cei care ar vrea să fie activi uh, în materie de politică externă a Uniunii Europene. Acum, dacă Uniunea Europeană are un rol activ, e clar că asta nu poate avea decât efecte pozitive, pentru că uh, Rusia, plecând de la istoria sa, plecând de la geografia sa, este clar că este o țară europeană. Deci, această situație este internă Europei, în interiorul Europei. De aceea noi trebuie să încercăm să găsim o rezolvare a acestei situații între noi, la nivel european și să nu acceptăm alte intervenții din afară, cei care vin să, doresc să vină cu arme, armele tale. Eu de Întrebarea mea mai este următoarea. Plecând de la anumite concepte, cum ar fi dreptul de autodeterminare pentru anumite popoare, cum anume le-am putea aplica aici, în ceea ce privește Ucraina? That our uh, head of the US, uh, Russia delegation and our rapporteur take the floor. Dorește raportorul nostru și um, sau membrii delegației ruse doresc să delegației relațiilor o să ia cuvântul, domnul Lansberg. Mulțumesc. Îmi pare foarte rău că misiunea de constatare a Parlamentului European uh, la Moscova nu a primit acces acum două săptămâni și deci nu a putut avea loc. Domnule Pușcov, iată, ați venit aici, și ați fost invitat de Parlamentul European și dumneavoastră puteți să vă prezentați poziția. După mine, asta arată ce prăpase se cască între Occident și dumneavoastră. Și această prăpase se cască și mai adânc, dat fiindcă Rusia nu respectă normele și obligațiile pe care și le-a asumat Doamnelor și domnilor, știți că sunt peste 1435 de decizii ale Curții Europene ale Drepturilor Omului pe care Rusia nu le pune în aplicare și după ce a aderat la OMC, Rusia și-a încălcat angajamentele ceea ce privește comerțul uh, liber și are patru uh, procese cu Uniunea Europeană. Memorandumul de la Budapesta, de la Helsinki, Carta ONU, toate au fost încălcate de uh, Rusia. Protocolul de la Minsk din, uh, de anul trecut a fost semnat de ambasadorul Rusia. Asta înseamnă că Rusia s-a angajat să urmeze protocolul de la Minsk. E clar că Rusia nu a făcut nimic pentru, pentru a da dovadă că îi pasă de responsabilitățile pe care și le-a asumat în acest acord. Și, domnul președinte, cum vă închipuiți că vor fi relațiile cu Occidentul în momentul în care respingeți dovezile noastre de bunăvoință, în momentul în care călcați în picioare tratatele și, și neglijați valorile noastre de uh, democrație și de stat de drept? Intervenție fără microfon. Rog, timpul de vorbire va fi redus la un minut. Domnul Picola, de cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Pușco, pentru remarcile dumneavoastră. Ați spus la că, că conflictele încep cu transportul de arme și după aceea conflictul scapă de sub control. În Ucraina a existat transfer de arme din Ucraina și vreau să vă Reamintesc că armele ucrainene au ajuns în Rusia în urma unui acord care ar trebui să garanteze granițele internaționale ale țării. Vreau să vă întreb un lucru. Credeți că memorandumul de la Budapesta din 94 uh, este obligatoriu în continuare pentru Rusia? Mai este în vigoare? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Calnide. Domnule Pușcov. Vreau să vă întreb când va ratifica Rusia statutul Tribunalului Internațional, Penal Internațional pe care l-a semnat Rusia sau aveți destulă de prevedere că să, să nu faceți acest lucru, pentru că va veni vremea când uh, soldații ruși care luptă în Ucraina vor fi aduși în fața Tribunalului Penal Internațional pentru crimele comise în Ucraina. Domnul Flemișle. Domnul Fleckenstein. Domnule Pușcov, ați spus că nu are exista un parteneriat strategic, dar să știți că noi regretăm acest lucru mai mult decât credeți, pentru că ar fi fost o condiție ă, de a crea încredere în relațiile noastre și de a putea să ne rezolvăm problemele între noi. Spuneați că ă, nu o să meargă prea repede. Sunt de acord. Dar eu uh, cred că nu ne dorim uh, niciunii din noi un nou uh, război rece, un conflict înghețat trebuie clarificate multe lucruri care acum ne creează probleme și ar trebui să ne putem baza pe un parteneriat strategic cu dumneavoastră. Eu sunt sceptic, dar continui să aștept din partea dumneavoastră să veniți în întâmpinarea noastră. Nu ne uh, Ehm, înșelați așteptările. Mulțumesc, domnul de Besmacher. Wel, eh, meneer Puskov, welkom. Mulțumesc. Dialog. Ehm, als ik u... Mulțumesc, domnule Pușcov, și vreau să mulțumesc de asemenea și pentru dialog. Dacă am înțeles eu bine intervenția dumneavoastră, am putea să facem un rezumat în două fraze. Că a venit momentul de ce, să găsim ceva nou, ceea ce e un lucru bun, și uh, mai întâi așa să întreb de ce s-a lansat războiul înainte de toate de ce aveți nevoie de un nou război în Ucraina? Pentru că Rusia, e, deși nu recunoaște acest lucru, este implicată totuși în acest război. Și nu văd care este răspunsul dumneavoastră. Cum de au ajuns acolo, uh, cum a ajuns acolo artileria grea? Pentru că știm unde se află această artilerie. Apoi, în momentul în care doamna Savcenca, membra din Consiliul Europei, a fost deținută pentru niște acuze arbitrare, uh, când anume doamna va fi eliberată? Grazie, signor Brock. Mulțumesc, domnule Brock. Eu cred că aici este o greșeală mare Uh, așa cum fac unii colegi dintre noi, să punem Rusia sub semnul întrebării. No, nu, trebuie să găsim o soluție politică la o problemă strategică de importanță capitală. Nu cunosc niciun fel de război în care vreo persoană să fi avut ceva de câștigat. Întotdeauna există motive interne față de ceea ce se întâmplă în Ucraina, chiar dacă acest lucru nu ne place. Și e clar că există o rată de 50% de voturi care nu ne-au plăcut în momentul în care a avut uh, loc uh, uh, ultimele alegeri. Și e clar că aceste declarații făcute mai ales recent de ministrii de apărare de asemenea nu ne plac. Dar, dincolo de asta, noi trebuie să ne punem întrebarea următoare. Mai întâi, cum anume Rusia consideră protocolul de la Budapest, dacă acest, Budapesta, dacă acesta este în continuare în vigoare? Și care ar fi soluția pe care o doriți dumneavoastră pentru Donbass și pentru Crimea? Și în final, e adevărat că trebuie să fie semnat tratatul referitor la Curtea Penală Internațională, însă asta, având în vedere că îl cereți cu atâta exigență, eu cred că ar trebui să cereți și către Statele Unite ale Americii și către Israel, pentru colega care a cerut asta. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Puscov cu siguranță ne desparte o mare distanță ideologică, dar poate și mai mare față de cea de colegul Broc și unii colegi din această comisie. Eu cred că trebuie să subliniem partea pozitivă din tonul dumneavoastră, din intervenția dumneavoastră. A spus ceva foarte rezonabil și anume că uh, războiul acesta trebuie să fie încetat. Poate că ar fi fost bine să învețe de la dumneavoastră niște colegi și să fie și ei uh, mai, mai cumpătați. Uh, am fi, spu- am fi crezut că ne aflăm într-un fel de uh, hemiciclu de studenți și nu în Comisia FETA Parlamentului European. Noi vorbim aici de relații internaționale, care de fapt se bize mai mult pe elemente politice decât pe elemente de ideologie și de simpatie pentru regime politice și pentru opoziție și pentru uh, E clar că ceea ce există în Rusia este o realitate, indiferent că ne place sau nu. Există forțe politice pe care noi am vrea să le vedem la guvern și care să fie mai aliniate cu uh, uh, Uniunea Europeană și cu care să avem respectul necesar pentru a putea avea relații comerciale, politice și așa mai departe. Dacă, uh, după modelul celor pe care le avem cu uh, Statele Unite ale Americii. Mulțumesc! <laughs> Thank you, Mr. Rishkov, for coming. Mulțumesc, domnule Rishkov. Domnule Pușcov. Sir, sorry, misspoke. Mr. Rushkov, I... Îmi cer scuze, să corectează vorbitorul domnule Pușcov. Vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă întreb dacă veți face tot ce puteți pentru a vă asigura că membrii Parlamentului European vor putea să călătorească în Rusia, să se deplaseze în Rusia de acum înainte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând și în al doilea rând. Considerați că acțiunile Rusiei în acest conflict respectă Carta de la Paris. În al treilea rând, când președintele OCDE a criticat uh, separatismul în ultimele uh, negocieri pentru că nu se putea ajunge la o încetare a focului pe baza acordului de la Minsk. Ce aveți de spus în legătură cu acest lucru? Hvala lijepa predsjedavajući kolega Brok, gospodine Puškov, hvala što ste... Mulțumesc foarte mult, domnule Brok, domnule Pușcov, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Intervenție fără microfon. Pentru a alege direcția viitorului Asta înseamnă că fiecare țară vecină a Rusiei care alege drumul european se poate confrunta cu aceleași probleme la care asistăm în ultimul an. Cum rămâne cu Rusia în ceea ce privește respectarea normelor fundamentale ale dreptului internațional și și ce părere aveți și, și cum se poate ca anexarea Crimei să se bucure de atâta sprijin în Parlamentul rus? Vă rog să să vă amintiți, comportamentul dumneavoastră ne amintește comportamentul lui Milosevic din anii 90, ceea ce nu e bine nici pentru Rusia, nici pentru vecinii săi și nici pentru continentul unde trebuie să conviețim pe viitor. Vă mulțumesc. Manikins. Domnul Manikins. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cu tot respectul pentru asta nu o să ajung să vorbesc rusește, fiindcă aveam interpretare. Моя страна может быть лучше других европейских. Eu reprezint Letonia, iar țara mea știe cel mai bine cum, dez, cum uh, dezghețarea relațiilor cu Rusia are un impact imediat asupra granițelor noastre. Uniunea Europeană, a spus, nu este un dușman pentru Rusia, dar care sunt pașii pe care este gata Rusia să-i facă de mâine, să zicem, dacă s-ar întâmpla mâine o minune și toate sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, first... Mulțumesc. În primul rând vă mulțumesc că nu încercați să ne convingeți că nu aveți trupe și armament în Ucraina. Uh, și în al doilea rând uh, Vă rog să o eliberați pe Nadia Savchenko imediat, autoritățile competente. Și vreau să vă întreb de ce nu a permis uh, accesul uh, OSCE în uh, acea zonă și prin intermediul dronelor. Ca membru a OSCE nu aveți încrederea că OSCE-ul este o organizație obiectivă? De ce nu s-a permis accesul? Și ați vorbit despre etnie, despre alcătuirea etnică a Donetsk și Luhansk. Harkiv, Nipropescu, Odessa, Kiev sunt în aceeași situație în ceea ce privește cu alcătuirea etnică. Deci dacă aduceți acest argument, un, până unde mergem? Ce asigurări ne puteți dacă, dacă se va pune pe picioare încetarea focului, uh, ambițiile dumneavoastră vor fi satisfăcute? Vă mulțumesc. Monsieur Président Mélenchon. Domnule Domnule președinte Melanșan și uh, cu tot respectul pentru dumneavoastră, uh, pentru respectul dumneavoastră vreau să îi spun domnului Pușcov să nu-și închipuie că opinia uh, publică europeană este la nivelul uh, celor exprimate în această sală. În Franța foarte mulți responsabili politici până la nivelul primului ministru au spus că isteria antirusă nu duce nicăieri pe continentul european, nimeni nu va nu, nu, se război, nu se va război cu Rusia, numai nebunii și nimeni nu va uh, uh, interveni nuclear, nu, va, nu va interveni militar în Ucraina, acolo unde sunt centrale nucleare, este o pierde de timp și aceste exagerări la care am asistat uh, nu sunt binevenite. Eu nu cred că sunteți agresorul. Uh, nu s-a spus nimic aici despre intervenția Statelor Unite în Ucraina pentru a arăta și asta, asta se vede uh, clar că avem o ambianță de război rece aici, care nu corespunde deloc realității lumii de astăzi. Dar astea sunt numai vorbe goale. Uh, în acest weekend uh, am avut, tot, a avut o discuție între președintele nostru și președintele dumneavoastră și aș vrea să știu care sunt dispozițiile care au fost luate de Parlamentul rus pentru ca acordul care se pare că uh, asupra căruia s-a ajuns la un progres să, să se manifeste într-o decizie în ceea ce privește uh, Rusia care să devină, care să garanteze aplicarea acestui acord. Și dacă îmi permiteți, domnule Broc, uh, vreau să vă spun că compatrioții mei vă sunt foarte uh, recunoscători, eh, sunt foarte recunoscători Rusiei în ceea ce privește eliberarea țării noastre în, eh, în războiul mondial și nimeni nu va uita uh, milioanele de morți în lupta pentru libertate. Vă mulțumesc. Mr. Mélenchon. Pentru eliberarea Franței au luptat și uh, englezii și americanii pe care tocmai i-ați atacat. Vă rog să țineți seama și de acest lucru. Pentru că eu cred că Normandia, de fapt, au aterizat uh, britanicii și americanii. Bun. Nu uit uh, și locul pe care l-au, uh, pe rol pe care l-au jucat rușii. Uh, și nu voi uita acest lucru. Și vreau să vă mai spun, domnule, dacă aș fi de părerea dumneavoastră, um, m-aș întreba dacă nu cumva eu greșesc în opinia mea. Îi dau cuvântul acum colegului Șoprat. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, să știți că mă amuză când îi ascult pe colegii mei care dau uh, lecții de liberă circulație Rusiei în momentul în care sunt puși pe o listă uh, de sancțiuni și de încălcarea libertății cir circulației pentru mulți cetățeni ruși. Și mi se pare haios că ne place aici la Parlamentul European să dăm lecții și nu aplicăm principiile fundamentale. În al doilea rând, vreau să vă reamintesc ceva, un element istoric. În 1981, Franța și Germania au, au dorit uh, să construiască un gazoduct euro-siberian și Statele Unite au aplicat un regim de sancțiuni, iar Franța și Germania în timpul războiului rece au rezistat și în 82 uh, Statele Unite a trebuit să uh, lasă gubașe și să ridice sancțiunile eh, atunci în, în cadrul în eh, timpul războiului rece și acum noi suntem mai puțin independenți față de eh, Statele Unite decât în perioada comunității economice europene și vreau să vă întreb de ce Uniunea Europeană, vorbitorul este întreruptă, domnul președinte, de ce suntem așa de supuși, de ce e așa de supusă Uniunea Europeană Statelor Unite? Vorbitorul este întrerupt. Și uh, aici vreau să one minute each. Pentru fiecare intervenție, pentru că în acest Parlament fiecare trebuie să aibă posibilitatea să intervină. Pentru că um, uh, va trebui să adoptăm o rezoluție, dar dacă mulți dintre cei care au intervenit nu vor uh, semna această rezoluție, nu e în regulă. Doamna Comes are cuvântul acum. Welcome, Mr. Pushkov. I'd like to ask you... Bună ziua, domnule Pușcov. Aș vrea să vă întreb. De ce Rusia nu își asumă faptul că rolul ca și partea implicată în acest război? Dumneavoastră ați recunoscut că Donbasul este partea Ucrainei și a, asta merge până unde în teritoriu? Și aș vrea să știu, întrebarea s-a pus referitor la Crimea și a spus că da, aveți nevoie de garanții pentru ca acest acord de la Minsk să poată funcționa. Ce fel de garanții vă trebuie? Sarcigogio, Χατζη Γεώργιο. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să urez bun venit domnului Pușcov în comisia noastră. Suntem îngrijorați, având în vedere această um, atmosferă de război rece care se dezvoltă în Europa, ca și cum nu am fost în măsură să tragem învățăminte din războaiele trecute și din milioanele de uh, morți de altfel, în comisia noastră chiar ați avut un exemplu grăitor. Noi suntem de părere că sancțiunile nu au dus la niciun fel de rezultate, așa că nu suntem de acord cu livrarea de arme din partea Statelor Unite ale Americii către Ucraina, pentru că asta va duce la și mai mult sânge care va curge și oricum nu vor fi rezultate. De aceea cred eu că uh, această comparație pe care ați făcut-o cu Vietnamul era foarte potrivită. Pentru că, într-adevăr, nu ne dorim să avem un Vietnam la ușile Europei. Și care au fost sancțiunile pe care președintele Comisiei AFET, ca și dumneavoastră, uh, ați uh, făcut aluzie. Благодарим много, господин председател. Хубаво е, че сте тук, господин Пушков, за да чуем и вашата гледна точка. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnule Pușcov. Noi întotdeauna am fost de părere că trebuie să avem o cooperare foarte bună cu Rusia pentru a rezolva uh, provocările acestui secol. Și terorismul reprezintă o amenințare majoră. Energia, economia, schimbările climatice. Acum, din păcate, pentru a avea cooperare e nevoie de două, doi parteneri. Noi avem speranța sinceră că Rusia își va respecta angajamentele luate la nivel internațional. Și am trei întrebări. Mai întâi, Rusia e oare de părere că ar trebui să mențină memorandumul din 1994? Sunteți de părere că ar exista vreun acord între domnul Bush senior și domnul Gorbaciov. Ar fi putut să fie un astfel de acord în momentul în care uh, s-a evocat ideea acceptării unui nou, unui nou membru pentru NATO, pentru că mulți au spus că de fapt NATO nu și-a îndeplinit angajamentele în acest sens. Și, în al treilea rând, oare nu vă este teamă că anumite forțe extremiste, uh, de anumite forțe extremiste de stânga care apar în Europa? 10 minutes it's, seven minutes, twelve, seven minutes. Also, yeah. Alors voilà, j'ai sept minutes pour répondre. Am șapte minute ca să răspund la toate aceste întrebări. Cu microfon vă rugăm. Je vais essayer de... Am să încerc să vă dau răspuns. Am să încerc să vă dau răspunsurile care mi se par mie a fi cele mai importante. Așa, cu microfon. Uh, să încerc să răspund la toate întrebările, dar uh, nu cred că voi putea să răspund la toate, pentru că șapte minute <laughs> e cam scurt. Domnul președinte al Comisiei AFET uh, a Parlamentului European mi-a acordat șapte minute. Așa că am să încep cu întrebările următoare. Când anume Rusia va ratifica tratatul referitor la Curtea Penală Internațională? probabil că în același timp cu Statele Unite sau probabil în același timp cu Ucraina, pentru că dacă vă uitați la dosar, nici Ucraina nu a ratificat. Așa că vedem că există un anumit număr de state care nu au făcut acest lucru, nu au ratificat, așa că nu văd de ce acuzați Rusia în mod deosebit. Apoi, o declarație a fost făcută și anume că bombardamentele vin din partea Rusiei. Însă asta este fals. E fals. Bombardamentele vin mai ales din partea armatei ucrainene. Acum, problema este următoarea. Dacă pozițiile militare ar fi fost doar ele bombardate, rebelii, am fi putut spune, da, e război. Dar Problema este că orașele sunt bombardate. Astăzi, acum, în momentul în care noi discutăm, sunt șapte, opt morți la Donetsk. Și nu rebelii au uh, provocat aceste decese. Deci, vedeți că există un număr mare de dovezi că aceste bombardamente sunt făcute de către, sunt lansate de către armata ucraineană. N-am să citesc surse pe care oricum nu o să le luați în serios, dar vreau totuși să vă spun uh, că organizația Human Rights Watch este totuși o organizație internațională destul de imparțială, a acuzat armata ucraineană că utiliza, utilizează bombe cu, cu fragmentare. De mai multe ori chiar și asta vi s-a părut în Parlamentul European sau în alte instanțe europene uh, a fi acceptabil, pentru că e vorba de arme care sunt absolut uh, interzise și totuși sunt utilizate în Ucraina. Chiar și uh, rachete balistice. Și asta, de fapt, a fost recunoscut și de Departamentul de Stat american. Sunt dovezi, sunt fapte. Uh, Așa că eu aș vrea să țineți seama și că m-a spus că nu e chiar așa de simplu această situație, tocmai aceste elemente trebuie să le luați în considerare. Apoi, în ceea ce privește Crimea. Crimea, întrebarea aceasta revine mereu și trebuie să vă spun că încă o dată. N-am să citez ru- surse rusești, pentru că sunt și alte surse. A existat un sondaj făcut de către Gallup, un institut, un institut american, în luna ap- aprilie. 83% din cei care au răspuns la acest sondaj au spus că referendumul din Crimea a oglindit clar opiniile cetățenilor de acolo, din Crimea. Pe 8 mai, Pew Research Center, din nou un institut de cercetare american, 81% din cei care au răspuns la întrebare au spus că referendumul s-a desfășurat în condiții libere și echitabile. Acum, dacă aveți întrebări, vă rog să vă adresați lor și să le spuneți că aveți îndoieli. Mai mult decât atât, pe 16, între 16 și 22 uh, ianuarie, un alt grup, un grup din Germania, un cerce, institut de cercetare care de asemenea a făcut câteva studii referitor la Crimea și au demonstrat că 93% din cetățenii din Crimea susțin și își doresc o reunificare între Crimea și Rusia. Sunt cifre care sunt furnizate de uh, institute de sondaj occidentale. Nu le-am produs noi, nu le-am fabricat noi. Deci, înseamnă că există undeva o problemă, chiar dacă asta nu vă place. E un fapt, e o, ceva concret și nu puteți să-l uh, ascundeți sub covor, nu? Dacă doriți să faceți acest lucru, e problema dumneavoastră, însă acest lucru oglindește, ca și o oglindă, oglindește un fapt. A mai fost și o întrebare Au mai fost și alte întrebări? Și anume, dacă țările vecine cu Rusia trebuie să, dacă lor trebuie să le fie teamă de Rusia. <laughs> Sincer, după părerea mea, și asta poate fi confirmat la toate nivelurile, nu există niciun fel de amenințare pentru țările vecine, din partea Rusiei cel puțin. Niciun fel de amenințare. Și repet, nici un fel. Armenia? pe asta ceva absurd. E foarte absurd ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă studiați un pic uh, subiectul și veniți la Moscova, putem să discutăm. Aveți viză, nu vă faceți griji. Dați un telefon și vi se dau vize câte doriți. Rusia. Rusia nu este un pericol pentru Europa sau pentru Occident. Pericolul e în altă parte. Pericolul este în Orientul Mijlociu, în statul islamic. Ei sunt cei care decapitează occidentalii. Rusia nu are nimic de a face cu toate astea. Și trebuie să vă spun un lucru. E propagandă în momentul în care domnul Obama spune cu excepția câtorva deputați, când compară Rusia cu situația din uh, Hezbollah, Hezbollah și uh, statul uh, israelian. Sincer, dacă vă uitați la fapte, veți vedea că Rusia a fost primul stat care a oferit ajutor și asistență Statelor Unite după tragedia din 11 septembrie. Și asta se știe, dar uitați că memoria se pierde pe parcurs. Și uh, domnul Bush fiul își amintește foarte bine telefonul pe care l-a primit din partea domnului Putin. Ca să nu mai vorbesc de tragedia de la Paris, la care, față de care, încă o dată, Rusia și-a exprimat dorința de a contribui la lupta împotriva terorismului, împreună cu Europa. Și sunt declarații care au fost făcute în mod foarte oficial. Dacă cereți serviciilor dumneavoastră speciale și secrete, veți observa că există întotdeauna un schimb de informații, există întotdeauna o formă de cooperare și Rusia a informat întotdeauna serviciile secrete uh, despre acele persoane care ar fi susceptibile să comită atentate teroriste în Occident. Și știu despre ce vorbesc. Acum, relațiile cu OSCE. Avem o relație destul de bună cu OSCE, da, sunt probleme, dar întotdeauna pot apărea probleme. OSC va veni la Moscova săptămâna viitoare și președintele Duma și președintele OSC se vor întâlni joi, după ce, vor vizita, după ce au vizitat Kiev săptămâna trecută. Și sper că astfel vom reuși să întărim relațiile, mai ales dacă la Minsk vom reuși să punem la punct un document care să fie semnat de șefii de state. O doamnă a spus că i s-a interzis uh, intrarea în Rusia. Dar, sincer, nu noi am început să punem deputații pe liste negre și așa mai departe. Sincer, nu noi am fost primii. Da, la Minsk a spus, am înțeles. Dar Minsk nu e suficient, pentru că Minsk, dumneavoastră când spuneți că acordul de la Minsk a fost încălcat, a fost încălcat de nenumărate ori și a fost încălcat de ambele părți, așa că Minsk nu e suficient. E nevoie de ceva mai stabil, care să înlocuiască acordul de la Minsk. Minsk convine ca și bază de lucru, dar în momentul în care vorbiți de Minsk, vă întreb dacă ați citit aceste acorduri. Știți că aeroportul de la Donetsk, pentru care s-a luptat până în luna ianuarie armata ucraineană, trebuia să fie liberat deja în luna septembrie uh, de către această armată, pentru că asta figura în acord. Eu nu vreau să intru acum într-o polemică pe detalii, pentru că asta nu duce la niciun rezultat. Dar în momentul în care evocați acordurile de la Minsk ca și cum ar fi o fel de Biblie, mai întâi trebuie să le cunoașteți și în al doilea rând trebuie să vedeți că au fost încălcate de ambele părți. Și tocmai de aceea o intervenție internațională e necesară, pentru că asta nu merge de la sine așa, doar pe baza acestor acorduri. E nevoie de ceva mai mult. Și tocmai de aceea s-au, uh, luat, uh, s-au făcut astfel de eforturi. Și în final aș dori să mă refer la, da, ți-a spus Budapesta. E, o, e un subiect care ne duce în miezul problemei. Și miezul problemei, m-am gândit mult la asta, este problema care există la nivel de legislație internațională, drept internațional. Există o problemă gravă cu dreptul internațional. În momentul în care Kosovo a, a fost separat de Serbia, după cum știți, Belgrad nu și-a dat acordul. S-a făcut împotriva voinței statului din care Kosovo făcea parte. Deci împotriva voinței Belgradului și a fost o încălcare a dreptului internațional. Asta e absolut evident. Așa că încălcarea dreptului internațional reprezintă o, o agresiune. O agresiune. Uitați-vă la intervenția Statelor Unite în Irak. 25 de state membre europene au participat, fie cu trupe, fie cu arme, fie cu susținere și asistență la această agresiune. Și era de asemenea o încălcare a dreptului internațional. Toată lumea știe acest lucru, chiar și președintele Obama a recunoscut asta. O încălcare a dreptului internațional. Ceea ce vreau să vă spun, Libia. Libia, după cum știți, există cel puțin un alt punct de vedere în ceea ce privește rezoluția 1973, și anume că nu a existat dreptul uh, alocat de a uh, bombarda Tripoli. Ceea ce spun eu este că ne aflăm într-o adevărată situație de criză a dreptului internațional. Și dacă există țări care încalcă dreptul internațional, nu trebuie să se aștepte ca ceilalți să-l respecte și să respecte uh, ad literam dreptul internațional. Nu putem uh, să funcționăm a la carte, uh, să spunem, da, asta e foarte important și asta nu mai e foarte important. Cu microfon vă rugăm. Deci, nu putem spune că, pe de o parte, dreptul internațional ne convine într-un anumit caz și nu ne mai convine în alt caz. De aceea mă adresez dumneavoastră pentru a vă spune nu că dreptul internațional trebuie să fie într-un fel sau altul revizuit, regândit. Trebuie să stabilim un anumit număr de reguli care să ne permită să înțelegem în ce situație ne aflăm. Pentru că dacă regulile sunt încălcate în anumite condiții de către unii, nu trebuie să ne așteptăm ca alții să le respecte când a avut loc dosarul Kosovo, Rusia a spus, asta e o adevărată cuție a Pandorei. Și Nița a spus, și prietenul meu Elmar Brock ne-a spus, da, dar stați că este un caz special. Da, dar nu uitați că deschidem o cuție a Pandorei și multe alte cazuri speciale vor apărea. Crimea e un caz special, vor mai apărea și altele. Dacă uh, autorizați un caz special, nu vă minați că vor mai veni și altele ulterior. Apoi, de mai multe ori s-a spus că a venit momentul momentul. Eu pot să invit un grup de parlamentari a Parlamentului European, noi am fost criticați că nu v-am lăsat să intrați pe teritoriul nostru. Cu microfon vă rugăm. Vreau deci să invit un grup de parlamentari să vină la Moscova pentru dezbateri, pentru discuții pe toate aceste subiecte. Aveam o practică pe vremuri, să avem un schimb de delegații. Data trecută noi suntem cei care am venit în martie, Elmar, în martie am venit, nu? La Strasburg și am avut discuții aici Acum, iată că rândul dumneavoastră să veniți la Moscova și vom fi foarte fericiți să vă uh, primim la Moscova. Și oricum, nu o să vă faceți grijă să aveți cu toții vize. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voi să fac o observație este corect, Rusia a colaborat într-o serie întreagă de chestiuni într-o manieră constructivă. Există multe interese comune de la combaterea terorismului până la problemele economice, probleme comerciale, cele legate de poziția față de Irak, față de Siria, în multe alte chestiuni. Asta dovedește că este rezonabil să existe relații foarte bune între Uniunea Europeană și Rusia. Dar asta ă, respectând dreptul internațional. Între Kosovo și Crimea există o mare diferență. Serbia a atacat Kosovo și ar fi fost în stare să comită un masacru acolo dacă nu se intervenea. Deci ă, există o diferență dramatică față de situația din Crimea, nu trebuie să confundăm lucrurile. Și nu ă, există niciun fel de justificare să încalci integritatea teritorială a unei țări. Ucraina nu a greșit în niciun fel astfel încât să se fi justificat o asemenea atitudine. Asta trebuie să fie baza noastră de discuție și cred că este o chestiune esențială pentru a putea ajunge până la urmă la rezultate pozitive în urma uh, discuțiilor care vor avea loc miercuri. Rusia trebuie să accepte ideea că este parte a conflictului, pentru că există soldați ruși și armament rus în partea răsăriteană a Ucrainei. Rusia a anexat Crimea, deci este până la urmă statutul unei părți implicate în conflict. Această chestiune de bază trebuie să fie clarificată. Pentru că Rusia până acum a uh, tot declarat că nu este parte beligerantă. Deci eu cred că trebuie să își asume această responsabilitate în fața întregii omeniri pentru a uh, colabora la rezolvarea acestui conflict. Mă bucur că am avut această discuție astăzi și sper că vom putea să continuăm discuțiile noastre, dar poziția Parlamentului European este limpede. Ca să existe pace, ă, trebuie să existe respect pentru dreptul internațional. Mulțumesc! Să mă echipez repede că vreau să prind un taxi să nu stau mult în frig.